Acum trecem la discuția comună, dezbaterea comună privitoare la Georgia cu recomandarea domnului Mamikins privitoare la acordul de asociere cu Georgia și raportul acelui domn Mamikins privitor la încheierea acestui acord de asociere. Aveți cuvântul pentru 4 minute, domnule Mamikins. Prezident. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, în legătură cu ratificarea acordului de asociere între Uniunea Europeană și Georgia, noi încheiem uh, o etapă importantă pentru ca Georgia și poporul georgian să poată să își creeze un viitor european stabil. Georgia a fost întotdeauna o uh, cultură europeană, un popor european și uh, de fapt 69% dintre georgieni susțin semnarea, ratificarea acestui acord, ceea ce incumbă o mare responsabilitate pentru autoritățile georgiene. Ratificarea acestui document uh, face uh, parte din uh, acordul încheiat între Uniunea Europeană și Georgia încă acum 5 ani, când au demarat pregătirile pentru acest plan. Ehm, atunci obiectivul părea fi eh, prea optimist, eh, pentru că ehm, era eh, important să se acționeze cu multă determinare pentru atingerea acestui obiectiv. Mă bucur să constat că guvernul georgian și poporul georgian au finalizat o activitate importantă de reforme într-o perioadă foarte scurtă pentru că um, atât viața politică cât și viața economică, întreprinderile au trebuit să se transforme. Iar um, Uniunea um, Europeană, de-a lungul mai multor decenii, și-a uh, dorit ca Georgia să facă aceste progrese. Rămân în continuare probleme care necesită o rezolvare pe viitor. Polarizarea societății georgiene. Eh, problemele eh, la granița cu Afhazia Acordul de asociere um, um, incumbă responsabilități pentru ambele părți. Georgia trebuie să eradicheze uh, corupția, trebuie să garanteze libertatea mass media, să întreprindă toți pașii necesari pentru ca uh, poporul să simtă avantajele opțiunii europene. Stimați colegi, eu cred că prin acest acord de asociere uh, Georgia se vor vedea semnele unei schimbări pozitive pozitive. Este nevoie de crearea de locuri de muncă, um, o uh, liberalizare a regimului de vize, investiții, etc., etc. Iar uh, Uniunea Europeană, ă, de asemenea, va putea realiza unele proiecte de colaborare în domeniul energetic și al ă, schimburilor comerciale în aceste domenii. Ă, investițiile se vor putea bucura de un climat de securitate. În concluzie, doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la redactarea acestui raport și uh, la uh, realizarea ratificării. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru sugestiile făcute. Sper, stimați colegi, că dezbaterea care urmează va fi constructivă și că votul va fi unul favorabil. Stimați colegi, poporul georgian merită să se bucure de uh, schimbări pozitive și sper ca Parlamentul să voteze în favoarea acestor schimbări. Mulțumesc, uh, domnul Avramopoulos, în numele Comisiei are cuvântul. Thank you, Mr. Well, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor deputați, Vă mulțumesc pentru raport. Este un raport care conține foarte multe recomandări importante și care arată că ne bucurăm de consens în ceea ce privește politica noastră referitoare la Georgia. susținerea Parlamentului va crea condiții excelente pentru a încheia cooperările cu Georgia. Georgia este uh, unul din precursorii uh, politicii parteneriatului estic a Uniunii Europene. Acordul de asociere pe care îl uh, discutați astăzi este rezultatul aspirațiilor europene ale Georgiei. Și de asemenea este rezultatul hotărârii noastre de a promova clădirea uh, unui stat prosper și democratic în regiune, ceea ce este de o importanță strategică cheie pentru noi. Georgia se va transforma pe măsură ce ne implementăm agenda comună. Rezultatul este că Georgia se va apropia de Uniunea Europeană, își va aprofunda asocierea politică și integrarea economică față de Uniunea Europeană. Georgia va introduce reforme care uh, vor uh, impune valorile europene, cum ar fi o democrație pluralistă și o respectare mai adâncă a uh, statului de drept și a uh, valorilor democratice. După semnarea și aplicarea provizorie a acordului, am avut primul uh, Consiliu de Asociere UE-Georgia exact acum o lună la Bruxelles. Primul pas pentru implementarea acestui acord. În aceeași zi am uh, conchis că Georgia a îndeplinit prima fază a condițiilor privind vize, vizele și că se va lansa a doua fază a planului de acțiune. A fost un alt pas important în procesul care va apropia Georgia de obiectivul uh, de a beneficia de un uh, regim uh, fără vize pentru cetățenii săi în Europeană. E foarte important să spunem că Georgia a făcut mari progrese în dezvoltarea sa democratică după alegerile parlamentare și prezidențiale din 2012 și 2013 și de asemenea după alegerile locale din 2014. Dar, și acest mesaj a fost transmis și a fost bine primit, dar climatul politic din această țară trebuie să se îmbunătățească confruntarea politică și polarizarea trebuie evitată, iar uh, dialogul între opoziție și partidul de guvernare trebuie asigurat. În același spirit, Georgia trebuie să-și continue eforturile de reformă a judiciarului și să garanteze statul de drept. Mă bucur să vă spun că aplicarea provizorie a uh, Uh, zonei de liber schimb uh, adâncă și cuprinzătoare și a acordului de asociere de la 1 decembrie, dă deja primele rezultate. Statisticile comerciale pentru septembrie sunt pozitive și stabile. Efectul acordului trebuie să fie confirmat, dar cifrele din septembrie 2014 indică o creștere cu 50% a importurilor din Georgia în Europeană la uh, nuci și produse minerale. Trebuie ca IMM-urile georgiene să se adapteze la noul cadru reglementativ. Există un program de 51 de milioane de euro în cadrul uh, programului anual pe anul acesta. Aș dori acum să vorbesc despre cele mai recente evoluții din regiunea uh, Uh, respectivă și anume așa numitul parteneriat strategic dintre Federația Rusă și autoritățile de facto din Abkhazia. Rezultatele uh, uh, relațiilor dintre Rusia și autoritățile de facto din Osetia sunt la fel de îngrijorătoare. Acest așa numit tratat pune uh, sub semnul întrebării suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. De asemenea, este negativ uh, pentru eforturile de stabilizare a situației din regiune și nu contribuie la um, ameliorarea situației. De asemenea, acesta contrazice principiile dreptului internațional și angajamentele asumate de Federația Rusă. Doresc să reconfirm aici faptul că Uniunea Europeană susține neclintit integritatea teritorială a Georgiei. Rămânem pe deplin angajați pentru soluționarea conflictului din Georgia, inclusiv prin, co, prin reuniunile coprezidate la Geneva privind stabilitatea și pacea în regiune. Și aș dori să subliniez aici încă o dată că apreciem contribuția Georgiei la misiunea UE în Republica Centrafricană, pe baza acordului nostru cadru privind participarea Georgiei la uh, politica uh, europeană de securitate comună și la misiunile acesteia. În încheiere aș dori să spun că parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Georgia este puternic. Va deveni și mai puternic când Parlamentul European va ratifica acordul nostru de asociere. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul un minut domnul Oli Ren în numele Comisiei INTA. Președinte, uh, colegi... Uh, mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, uh, stimate domnule comisar. Georgia a fost un partener de încredere și are legături economice și politice strânse cu Uniunea Europeană în ciuda unei importante presiuni a Rusiei. Pentru un, uh, o țară mică, cum ar fi Georgia, alegerea comerțului liber a fost de folos. În ultimii 10 ani venit, uh, volumul a crescut de 3 până la 5 ori în ce privește comerțul extern. Uh, și asta datorită guvernului liberal din, și regimului liberal din Georgia după cum a spus domnului comisar, după aplicarea provizorie a zonei de comerț liber cuprinzător și aprofundat uh, din uh, septembrie, se prevede o uh, creștere până la 50% a exporturilor Georgiei cu Uniunea Europeană, îmbunătățindu-i astfel balanța comercială. Din partenerii noștri estici, Georgia a făcut cel, cel mai mult în, cu reformele economice și merită acest acord și ratificarea acestuia. Următoarea provocare este punerea sa în aplicare. Noi susținem Georgia și urăm mult succes. Mulțumesc! Merci, monsieur Ren. Mulțumim, domnule Ren. Acum, domnul Ștetina. Două minute din partea grupului PP. Mulțumesc, stimate doamne, stimați domni. Urmează să ratificăm acordul de asociere între Uniunea Europeană și Georgia. După Ucraina și Republica Moldova este uh, cea de-a treia ratificare a unui acord de asociere, iar moțiunea de rezoluție care se află pe masa noastră de lucru este rezultatul unei colaborări între grupurile politice, pentru care sunt recunoscător. Ne-am aflat în fața uh, unui număr mare de provocări, trebuie să spunem, Uh, lucrurilor pe nume, să ne amintim ce s-a întâmplat acum 20 de ani cu războiul din Abhazia. Uh, au fost uciși civili în 2008, armata rusă a ocupat Oseția de Sud, uh, aceeași armată care a ucis oameni în Cecenia. Deci um, există um, probleme în continuare în Crimea, în estul Ucrainei. În momentul în care am schițat această rezoluție, nu am folosit eufemisme. Când a fost vorba de ocupație, am folosit termenul ocupație. Uh, pentru că uh, ne temem că Federația Rusă va continua să încalce uh, dreptul internațional. Trebuie să avem o poziție fermă, să ne asumăm responsabilități. Um, Europa de Est a condamnat agresiunea din Cecenia și din Abhazia și Uniunea Europeană ar fi trebuit să o facă mai ferm, poate că în felul acesta nu ar fi existat și agresiunea împotriva Ucrainei. În continuare, deci pentru regiune există probleme. Când am negociat acest text, um, am tras atenția asupra faptului că guvernul din Georgia a fost ales uh, democratic Președinta dă cuvântul domnului Fleckenstein din partea grupului Elșide. Doamnă președintă, noi uh, socialdemocrații salutăm acest acord de liber schimb și acordul de asociere și sperăm că va exista o cooperare strânsă cu Georgia. Dar spunem uh, foarte clar că încercările Uh, Rusiei uh, să uh, creeze tulburări și neliniște în zonele ocupate nu trebuie să ne împiedice în demersurile noastre. Eu doresc să mulțumesc guvernului din Georgia pentru modul înțelept în care a acționat vis-a-vis de aceste conflicte. Colaborarea economică va fi în folosul ambelor părți și uh, vom putea să uh, stimulăm reformele în această țară, să le stabilizăm. Georgienii vor putea constata că o, o justiție independentă, lupta împotriva corupției, atitudine transparentă uh, le sunt de folos și este foarte bine ca pe viitor să existe un comitet de cooperare ca uh, și în modelul Ucrainei și Republicii Moldova va funcționa deci și vis-a-vis de Georgia. Este important pentru dialogul nostru, pentru apropierea dintre statele noastre, dar, stimate colege și stimați colegi, trebuie să ne uh, gândim și uh, ce se va întâmpla în această comisie, pentru că Uniunea Europeană va fi de o parte, Armenia și Azerbaidjanul de altă parte va fi o chestiune destul de dificilă pentru noi. Președinte, mulțumesc, dau cuvântul domnului Iurec pentru două minute din partea ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. dezbaterea noastră de astăzi și deciziile pe care le vom lua mâine la vot par să fie întârziate cu vreo câțiva ani. Georgia ar fi trebuit să aibă ocazia să înceapă calea spre Uniunea Europeană din 2008, după agresiunea Rusiei la adresa Georgiei. Ar fi fost o reacție pașnică și puternică la agresiune, la încercările uh, de a face uh, imposibilă cooperarea acestei țări cu vestul, uh, nu vom reuși să răspundem uh, mai bine în alt mod. Uh, Răspunsul nostru unanim ar fi putut să împiedice tragedia de astăzi din Ucraina. E păcat și în Polonia spunem mai bine mai târziu decât niciodată. S-ar putea spune, bine, dar în ultimii ani nu cred că au fost uitate standardele europene. E adevărat, dar um, ne-am am ascultat acest uh, chiar în acest hemiciclu discursul Papei Francisc și ne-am gândit că nu putem să le răspundem uh, cu aceeași monedă. Este nevoie de o adevărată solidaritate europeană acum. Rezistența Georgiei la agresiunile ruse, consolidarea statului um, independent a fost o contribuție foarte bună nu numai pentru uh, binele economic al Europei, ci și pentru securitatea noastră. Securitatea trebuie să nu rămână o vorbă goală, trebuie să ne amintim că avem sarcina de a susține sistematic independența statelor care și-au uh, recâștigat-o după prăbușirea Uniunii Sovietice. Și e bine că vorbim clar despre acest lucru în rezoluție. Domnul Nart, 2 minute 30. Mulțumesc, doamna președintă. Vorbim aici de un acord strategic fundamental și foarte important. Prin asta spunem mai multe lucruri. Că Georgia e Europa, în al doilea rând. Fiind Europa, înseamnă că are drept, are dreptul de a-și realiza obiectivele, criteriile uh, naționale, dorințele naționale, inclusiv de prin asociere cu Uniunea Europeană, în conformitate cu articolul 49 al tratatului nostru. În al doilea rând, nu e o uh, declarație fictivă în care să se laude fără temei Georgia, ci este foarte concretă și se referă și la o utilizare greșită din partea actualului guvern al Georgiei a unei justiții selective și a, uh, se referă și la o nerespectare a standardelor și criteriilor Uniunii Europene. E o rezoluție care uh, vorbește de respectarea păcii, chestiune fundamentală care înseamnă respectarea frontierelor. Așadar, condamnă orice fel de act care înseamnă un atentat contra păcii și securității, respectiv invaziile și anexările. E vorba aici de Abhazia și Oseția de Sud, ca zone uh, de secesiune cu prezență rusească. La fel, E fundamental că nu e, nu e îndreptat împotriva nimănui, nu înseamnă nicio contradicție cu interesele legitime ale oricărui, oricărei țări, să spunem că este vorba aici de o mare țară, și anume Rusia, care trebuie să fie un pic mai mult de un mare vecin, ci un mare prieten, chiar un mare prieten al Europei, pentru că și Rusia e Europa. În consecință, e încă un document care construiește unitatea Europei și care își dorește pacea. Nu își dorește să intre în contradicție cu nimeni. Mulțumesc! Mulțumim, domnule, și acum pentru un minut, domnul Scholz, din partea GUE. Merci, madame Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Dezbaterea de astăzi uh, ține seama de toată complexitatea acordurilor, dar uh, se referă și la probleme esențiale legate de viața cetățenilor. 35% șomaj, uh, un salariu mediu de 350 de euro pe lună a determinat o treime din populație să părățească această țară. Acordul de asociere acum creează șanse pentru populația georgiană georgiană, dar oare cum se vor concretiza ele? Comisia va trebui să declare cât mai repede cu putință cum uh, poate să răspundă la așteptările pe care cetățenii le au pentru locuri de muncă mai bune și pentru o societate mai dreaptă într-un stat democratic. Și noi uh, trebuie uh, să ne asumăm o asemenea responsabilitate. Georgia s-a decis pentru calea asocierii, stimate colegi, stimați colegi. Noi va trebui să um, nu mai subminăm politica flexibilă a Georgiei vis-a-vis de Rusia, uh, pentru că altfel uh, riscul va fi mare. Mulțumesc, președinta. O întrerupe, dar întreabă pe orator dacă acceptă un cartonaș uh, albastru. Domnule Mare aveți 30 de secunde. Mulțumesc, da, întrebarea este dacă dumneavoastră chiar credeți că apropierea Georgiei de Uniunea Europeană uh, ar putea să uh, rezolve aceste probleme, uh, ar putea să existe și o altă opțiune pentru Georgia. Domnule Scholz, aveți 30 de secunde pentru a răspunde. Cred că prin acordul de asociere și acordul de liber schimb s-au creat anumite condiții în acest sens, dar sigur că și noi trebuie să ne gândim cum uh, putem coopera economic cu Georgia pentru ca Georgia să uh, poată să își însănătoșească uh, economia și să stimuleze colaborarea cu alți parteneri comerciali. Mulțumesc. Uh, Continuăm cu luări de cuvânt în numele grupurilor uh, din partea verzilor, domnul Meserici, un minut și jumătate. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului nostru colegul Kins pentru o uh, abordare echilibrată care conține multe recomandări importante și pozitive din uh, care guvernul georgian și de fapt oricine din Georgia are de învățat, mai ales dacă este interesat de politică și de viitorul european. Cu siguranță este momentul să sărbătorim înainte de toate aceste acorduri de asociere trebuie sărbătorite, mai ales dacă sunt serioase și cred că vom face asta mâine și vreau să vă rog pe toți să susțineți acordul de asociere și raportul prin votul dumneavoastră și după aceea să și sărbătorim. Trebuie să luăm o mică pauză și să felicităm autoritățile georgiene care au trecut deja prin schimbări considerabile. Sigur că sunt multe de făcut și în raport sunt multe, important, multe elemente importante pe care nu am de gând să le repet, dar Până la urmă vreau să evidențiez faptul că nu vreau să contest statisticile prezentate de comisie. Haideți să nu uităm că acordurile de liber schimb nu oferă beneficii gratuite, au costuri sociale și vreau să spun uh, că aici, în această cameră, trebuie să urmărim atent ce se întâmplă la nivel regional cu uh, economia georgiană, cu țesutul social al Georgiei și peste un an și după aceea să revenim la acest subiect. Mulțumesc! În numele FTD, domnul Castaldo, 3 minute. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. O metaforă frumoasă a politicii internaționale este cea care simbolizează multe persoane care se apleacă asupra unei uh, surse de apă și se spune că trebuie să reușească toată lumea să um, bea din respectiva sursă fără ca să se piardă niciun din această apă. Dar aici nu este vorba neapărat de apă întotdeauna, ci e vorba și de sânge. Ce face Europa acum la masa aceasta la care ne-am așezat? Cred că, din păcate, avem o superficialitate care mă face să tremur în momentul de față și, din păcate, noi din partea, nu putem decât să fim noi din partea Mișcării 5 Stele suntem pentru o Europa care să respecte și criteriile de la Copenhaga. Suntem pentru ca dorința popoarelor să se respecte și pentru Moldova, și pentru Georgia, și pentru prietenii noștri din alte țări de vecinătate. Însă noi avem uh, problemă cu unele uh, respectări de condiții și de aceea nu, suntem, uh, nu putem să votăm pentru acest raport. Există uh, intervenții din ce în ce mai puternică a NATO, Rusia, Rusia are și ea responsabilitate foarte clare pentru că răspunde imediat la fiecare pas care se face. Este clar că tensiunile sunt din ce în ce mai mari și uh, după uh, declarația din 14 noiembrie 2013, vicesecretarul de stat al Statelor Unite a menționat o legătură între uh, TTIP și parteneriatul nostru estic. Tratatul TTIP oricum ajunge, aduce cu sine multe pericole și, de, de fapt, a fost de, definit și NATO-ul economiei. Este clar că aduce cu sine un conflict, uh, ca să-l cităm și pe von Clausewitz, un conflict uh, care se va perpetua și pe viitor. Ce facem atunci? Votăm pentru Georgia sau noi, de partea cealaltă a Atlanticului, uh, ne gândim mai degrabă la milioane de consumatori de pe piețele noastre sau ne gândim la teoria să coste oricât o costa și vom merge mai departe. Să nu uităm că veniturile cele mai importante care vor crește vor fi cele ale multinaționalelor din domeniul apărării. Dar noi nu suntem uh, susținătorii lui Putin sau a Rusiei, dar suntem realiști. Și când uh, nu ne amintim de principii decât când ne convine, atunci sigur că nu, nu, nu ne place acest lucru. Sancțiunile este clar că uh, au adus puține prejudicii până acum, dar președintele Obama cere acum din ce în ce mai multe acțiuni Acum 25 de ani a căzut uh, zidul Berlinului și acum Uniunea Europeană și Statele Unite de fapt nu fac decât să ridice un alt uh, zid. Nu se știe dacă Kissinger a avut dreptate când spune că uh, este vorba de o eroare, o eroare fatală. Noi, ca europeni, oricum vom avea de pierdut. Poate că mai avem timp să mai schimbăm acum ceva, să modificăm această idee și să încercăm să punem lucrurile la loc. Mulțumesc. Un minut 30, domnul Șoprad. Doamnă președinte, stimați colegi, acest acord de asociere, prin acesta, Uniunea Europeană arată că uh, nu va face decât să sărăcească. Nici o țară care a intrat în Uniunea Europeană din 2004 nu a afișat un PIB pe cap de locuitor superior mediei europene din 2008. am văzut că am asistat la o pierdere relativă de 12%, la, 12 din PIB-ul pe cap de locuitor. Puterea de cumpărare a scăzut de asemenea, deci este evident că dorința dumneavoastră de a face acord, aceste acorduri de asociere nu va duce decât la sărăcirea Uniunii Europene. În plus, s-a Uh, deschis, s-a adâncit și mai tare prăpastia între noi și Rusia. Rusia are propria sa sferă de influență și nu facem decât să agresăm din partea NATO acest vecin care dorește să-și mențină propria sferă de influență. Știți că orientarea strategică a Georgiei către NATO sau către Rusia este un motiv de polarizare care poate duce la un război civil. Noi vom vota împotriva acestui proiect. Restez debout si vous le voulez bien, puisque vous avez deux... Puteți să rămâneți în picioare pentru că aveți două cartonașe albastre. Le acceptați? Doamna Caniet. Uh, es gribētu vaicāt manam kolēģim no Francijas. Dragi, eh, dragi, stimate coleg, aș vrea să întreb colegul meu din Franța, care vorbea de cât de mult am plătit pentru extindere și cât uh, de săracă este Uniunea Europeană acum. Vreau să vă întreb dacă vă dați seama că piața internă, piața comună a Uniunii Europene a crescut cu aproape 100 de milioane, ceea ce înseamnă, înseamnă că și întreprinzătorii, întreprinzătorii din Franța și din alte țări pot să profite mai mult. Ce părere aveți? 30 de secunde răspunsul, vă rog. Je me rends compte surtout du îmi dau seama, în primul rând, de dezindustrializarea care a avut loc și de pierderile în economia franceză și din alte țări mai dezvoltate. Este evident că prin integrarea mai multor țări sărace în Uniunea Europeană și prin integrarea unor țări a căror uh, readucere la nivel costă foarte mult pentru UE, cum a fost uh, pentru reunificarea Germaniei când s-a unit cu RDG-ul, nu facem decât să-i facem să plătească pe cetățenii din Europa mai bogată și care vor plăti foarte mult. Mulțumesc. Domnul Iurec, al, doua cart, al doilea cartonaș albastru, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, vă aștept să vă puneți căștile. Vă dați seama, stimate coleg, că Uniunea Europeană abia se târăște pe picioare și se leagă la mâini prin această uniune monetară. Costul uniunii monetare este mult mai mare decât cel al extinderii. Noi am îmbunătățit situația economică în Uniune prin lărgire. D'abord, je la Consider că Georgia este uh, Uh, nu pune probleme uh, relația cu, cu Georgia, dar nu suntem obligați să avem uh, un acord de liber schimb pentru a uh, pentru scopuri comerciale. Spun doar că pentru uh, țările membre ale Uniunii Europene este important să ne protejăm economiile. Bineînțeles că costurile Uniunii Monetare sunt foarte mari, dar am luptat și împotriva acestora. Domnul Preda urmează, două minute. Merci, merci, madame la présidente. Je suis toujours... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt surprins de fiecare dată când auzim aici, așa cum am făcut-o și ieri, care este punctul de vedere al Moscovei, care este exprimat aici cu foarte mare entuziasm retoric. Domnule Șoprad, greșiți dacă vă gândiți la relația cu NATO, a țărilor pe care le-ați menționat, pentru că Moldova nu dorește să intre în NATO. Dumneavoastră inventați o poveste care aparține prietenilor dumneavoastră și, dacă am înțeles bine citind presa, aceasta vă oferă și bani pentru partidul dumneavoastră. Frontul Național, am văzut cu toții în presă că este finanțat de Moscova. Deci, iată, suntem șocați de punctul dumneavoastră de vedere. Da, puteți uh, spune multe și cunoaștem foarte bine care sunt răspunsurile dumneavoastră. Însă, imaginați-vă, domnule Șoprad, în Georgia, ca și la Chișinău, în Moldova și la Kiev, în Ucraina, oamenii au de ales între o societate a libertății, o societate a liberului schimb și pe de altă parte, autoritatea sovietică. Se pare că dumneavoastră o preferați pe cea din urmă. Oamenii din Georgia, cei din Moldova, ucrainienii, doresc să hotărească ei singuri și nu prin intermediul Moscovei și au dreptul să se gândească la această perspectivă europeană. Dacă dumneavoastră doriți, în schimb, să intrați în conflict cu săracii moldoveni, georgieni, ucrainieni, nu acesta este locul potrivit, pentru că aici noi urmăm o logică a solidarității și tocmai de aceea grupul PPE va vota cu mare entuziasm acest acord de asociere, așa cum a făcut-o pentru Moldova și pentru Ucraina. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Chirie Preda, έχετε μια ε, μπλε κάρτα τον κύριο Σοπράντ. Cartonaș albastru. Acceptați? Da, bineînțeles, bineînțeles. Da, mai, mai bine să o trimită la Moscova această, acest cartonaș albastru. Nu doresc să răspund. Cette uh, assemblée, cher monsieur... Stimați uh, domni, trebuie să încercați să nu dezinformați colegii nu am primit niciun ban de la Moscova, am făcut un împrumut la o bancă privată pentru că suntem liberi să facem un împrumut. Și un împrumut, uh, până la proba contrarie, nu este o donație. E foarte important să știm această diferență. Trebuie să rambursăm acești bani unei bănci private. Și în al doilea rând, stimate domni, când uh, apărați un punct de vedere de orientare strategică americană, eu nu vă acuz că sunteți un agent uh, al Washingtonului. Aveți dreptul să aveți părerea noastră și eu am dreptul să am părerea mea și vorbim în numele interesului punctului nostru de vedere al Franței și al Uniunii Europene. Mulțumesc. Mai există însă încă o întrebare din partea domnului Karim. Vă rog, o acceptați pe aceasta? Vă rog, domnule Karim. Domnule Preda, vă mulțumesc că ați acceptat cartonașul albastru. Dumneavoastră ați prezentat un punct foarte important, pentru că există într-adevăr o tendință aici de a avea o reterică din partea grupurilor extremiste, care este anti-europeană în primul rând, după aceea se duc în presa rusească și vorbesc despre lucruri anti-NATO și chiar împotriva propriului stat membru și se dovedește că sunt până la urmă pro-Putin. Deci este o adevărată tendință și până la urmă vedem că există un schimb de bani dinspre Rusia către aceste grupuri și nu avem doar un singur lider de partid care a făcut asta, sunt mai mulți. Nu credeți că ar trebui să facem și o anchetă pe această temă? Domnule Preda, puteți să răspundeți la ambele întrebări deodată, dacă doriți. Vă rog. Nu, nu am să-i răspund domnului Șoprat, pentru că i-am spus de la început să trimit această întrebare domnului Putin sau prietenilor de la banca privată. Însă vreau să răspund colegului britanic. Într-adevăr, suntem îngrijorați atunci când observăm că operațiuni făcute de Frontul Național și care implică și Moldova, o parte a moldoveană, era practic în concurență cu acești bani. Bineînțeles că erau implicate bănci private și așa mai departe pentru o campanie, dar e de neacceptat. Și incinta Parlamentului European, la Strasburg, la Bruxelles, nu contează unde, nu este locul unde Moscova să ia cuvântul. Atâta tot. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Boștinaru. Un minut jumate. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, avem senzația câteodată că aici se vorbește rusă sau se vorbește Moscova, însă asta este cu totul altceva. Georgia este nu un premiu, ci o recunoaștere a meritelor și progreselor făcute de această țară prietenă și de puternicul sprijin pro european al poporului georgian. având în vedere situația complexă din zona mării negre avem datoria ca uniune să sprijinim georgia în toate modurile politic și economic și să contrabalansăm efortul sistematic de destabilizare din partea rusiei. îi invit în același timp pe prietenii georgieni să construiască un solid sprijin bipartizan pentru succesul reformelor pro europene. colegi vă invit să reflectați la georgia ca la o parte din puzzle și să vedem imaginea întreagă a mării negre unde după anexarea crimeii rusia a încheiat recent așa zisul acord de parteneriat strategic cu abhazia o confirmare explicită a rolului său în crearea conflictului înghețat și apoi în ocuparea acestei provincii prin mijloacele tipice moscovei. în final doresc să menționez că uh, acest acord de asociere este începutul unui efort dificil dar necesar pentru țara prietenă și pentru regiunea aceasta atât de importantă strategic pentru uniunea europeană. mulțumesc. mulțumesc uh, domnule botinaru și acum are cuvântul domnul un minut. stimate domnule președinte Ocupația rusă pe teritoriul georgian a dus la foarte multe cazuri uh, în fața tribunalelor și există și îngrijorări cu privire la justiția selectivă, mai ales legată de fostul președinte. A fost un an foarte interesant în ceea ce privește relațiile parteneriatului estic între Uniunea Europeană și Georgia. Grupul meu susține și uh, se bucură de acordul de asociere de, pentru zona de liber schimb aprofundat și cuprinzătoare, iar uh, asocierea politică a Georgiei cu Uniunea Europeană este un lucru bun. Pe lângă integrarea acestei țări pe piața cea mai largă economică care există. Prin semnarea acestui acord de asociere, Georgia va trebui să respecte obligațiile din tratat, consolidarea statului de drept, independența justiției și uh, să facă reforme legislative pentru a se, ca să se respecte drepturile omului și libertățile fundamentale și pentru a se îmbunătățească instituțiile democratice. Este absolut necesar un astfel de acord pentru ca dialogul politic între Georgia și Uniunea Europeană să se îmbunătățească și pentru ca și implicarea societatea civilă să fie mai bună și există mai multe toleranță pentru minorități. Există foarte multe reglementări care vin cu ține după acest acord. Este un acord foarte bun care aduce Georgia mai aproape de Uniunea Europeană și va ajuta să reziste la presiunile din partea Rusiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Tenăc. Acum are cuvântul domnul Austrevicius. Un minut și jumătate. Mr. President, distinguished colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnilor și domnilor. Ratificarea de mâine va fi un moment istoric pentru Georgia și relația sa cu UE. Această țară în estul extrem al Europei așa luat un angajament pe care îl respectă, angajament luat în 2003. Aș dori să subliniez încrederea remarcabilă a georgienilor în Uniunea Europeană. Angajamentul lor pe calea europeană este de o importanță majoră în depășirea presiunilor din partea Rusiei. Acest parteneriat, alianța aceasta între Abhazia și uh, și Rusia nu este decât o anexare de facto. Acest acord nu este un cadou de Crăciun pentru Georgia, este o provocare imensă pentru autoritățile din Georgia. De pildă, în 2015 va fi nevoie de armonizare legislativă și va fi nevoie de 72 de inițiative în acest sens. Ne așteptăm ca Georgia să își consolideze economia de piață și să crească nivelul de trai al poporului său. De asemenea, ne așteptăm ca sistemul judiciar din această țară să rămână și să devină și mai transparent și independent și să nu fie folosit împotriva opoziției. Este nevoie de reconciliere națională în Georgia și nu doar de aliniere legislativă. În acest proces, Europa va fi un partener cooperant. La mulți ani, Georgia. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Hautala, un minut. Georgia Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit Georgia pentru că în sfârșit poate să facă o alegere liberă. Și deși 69% din georgieni doresc să semneze acest acord de asociere, noi aici la Parlamentul European avem și noi un consens în același sens. S-au făcut progrese deosebite în domeniul justiției și în ceea ce privește independența acesteia în Georgia, dar mai sunt multe de făcut. Procesul politic este unul foarte important și există multe acuzații în acest sens și sunt convinsă că Georgia dorește să facă progrese și aici. Aș sublinia, pe de altă parte, că acordurile comerciale și cele referitoare la vize pentru diverse țări ajung la soluții variate. Unele pentru Uniunea Eurasiatică, altele pentru Uniunea Europeană. Noi oricum trebuie să continuăm lucrările în toate sensurile. În încheiere, domnule președinte, aș vrea să spun că în procesul politic din Georgia au existat probleme la nivelul cooperării, la nivelul guvernului. Poate că ar trebui să oferim un nou stimul pentru a ne gândi la o nouă manieră de cooperare. Mulțumesc, domnul Obermeier, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbatem astăzi despre cea de-a treia asociere a unui fost stat independent uh, din comunitatea sovietică. Această țară a făcut progrese foarte mari, de exemplu, în domeniul siguranței interne în ultimii ani. Și în ceea ce privește acordul de asociere, de fapt, putem să ne bazăm și pe angajarea puternică a Georgiei în uh, direcția libertății și democrației. Dar ce se întâmplă cu democrația în Parlamentul acesta? Vine un coleg și încerce, încearcă să creeze polemici cu colegii care încearcă să-și au dreptul să aibă o altă, o altă opinie. De fapt, domnul coleg ar fi trebuit să se ocupe mai degrabă să reprezinte cetățenii decât să spună așa ceva, pentru că se știe foarte bine că cetățenii sunt obosiți de atâta extindere. Și ca să ne întoarcem în înapoi la o variantă mai puțin pasională, aș zice că ar trebui să avem mai multă precauție și să ne gândim la pace, în loc să tot facem cecuri în alb pentru ca să creăm un dezastru financiar ca în Ucraina, de exemplu. Aproape ca niște misionari, ascultându-ne după autodeterminare, se asociază state cu Uniunea Europeană și noi le spunem cetățenilor că vor avea o bunăstare absolută. Este o mare prostie, este un lucru irresponsabil și nu este de iertat așa o atitudine. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Sandra Calniete, două minute. Mr. President, colleagues. Domnule președinte, stimați colegi, mâine vom ratifica acordul de asociere. Doresc să repet că am semnat acest acord cu toată Georgia, inclusiv teritoriile ocupate, Abhazia și Osetia de Sud. Repet, facem apel la Rusia să înceteze ocupația acestor teritorii. Societatea georgiană susține în mod covârșitor integrarea europeană a țărilor. Deci, principalele forțe politice au datoria de a ajunge la un consens, de a implementa reformele care se impun în urma acordului de asociere. Guvernul Georgiei trebuie să se asigure că anchetele referitoare la abuzuri nu sunt făcute selectiv și că nu se concentrează doar pe opoziția politică. Știm foarte bine că opoziția de astăzi este guvernul de mâine acest mesaj se aplică oricărui guvern, fie cel trecut, fie cel viitor. Rezoluția noastră mai spune că Georgia, ca orice alt stat european, are o perspectivă europeană și poate să candideze la Uniunea Europeană. Sper că va veni ziua când Georgia va deveni parte a Uniunii. Mulțumesc! Mamikins, ti dehește? Îl acceptați? Doamna Calniete, acceptați cartonașul albastru? Card from Mr. Mamikins. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamā Kalnietes kungs. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamna Calniete, din câte am înțeles, din părerea dumneavoastră. Dumneavoastră prezentați două alternative. Fie această țară rămâne în legătură cu Rusia, fie cooperează cu Uniunea Europeană. Poate v-ați putea gândi și la o altă alternativă, la posibilitatea ca o țară să fie foarte bine integrată în UE și în același timp să aibă relații economice foarte bune cu Rusia. Um, um, da, domnule Mamikins, bineînțeles că dacă alegi să intri sau să te integrezi în Uniunea Europeană nu înseamnă că trebuie să te izolezi de restul lumii. Să luăm exemplul Serbiei, care este o țară candidată, are deja acest statut și are un acord de liber schimb cu Rusia. Bineînțeles, este decizia fiecărui stat în parte. Și, bineînțeles, este decizia unei țări partener. Însă, felul în care Rusia își tratează vecinii la ora actuală, practic, îi forțează să aleagă între una și alta și cred că e de neacceptat. Mulțumesc. Doamna Piri, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă exprim și eu uh, în favoarea adoptării acestui acord de asociere cu Georgia. Este un acord necesar, mi se pare un pas foarte important, având în vedere reformele politice și economice pe care dorește să le facă societatea din Georgia. Însă acesta nu este sfârșitul, ci începutul unei colaborări mai apropiate cu Uniunea Europeană. Eu sunt de aceea pentru o ratificare rapidă de către statele membre pentru ca colaborarea politică să poată să fie chiar și pusă, la, uh, pusă în aplicare. Angajamentul statelor membre va putea să se vadă atunci și mai bine, iar uh, măsurile de reformă la care s-a angajat Georgia nu vor rămâne doar retorică. Este vorba de valori comune, este vorba de un sistem politic foarte divers, de care este nevoie de o justiție independentă și de respectarea drepturilor fundamentale. Dacă guvernul este gata să lucreze pentru un viitor mai bun, atunci trebuie să împiedice polarizarea. Aici joacă și societatea civilă un rol foarte important, un rol de susținere, dar mai ales un rol de gardian al acestor libertăți. Aș vrea să-mi exprim însă îngrijorarea cu privire la acordul de asociere cu Abhazia și probabil și cu Oseția între Rusia și aceste regiuni, care au devenit probabil o realitate în fața căreia nu vă mai putea închide ochii. Este foarte bine că avem o misiune de observare a Uniunii Europene care a fost prelungită cu doi ani. Acum mulțumesc, care cuvântul domnul Belder, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare interesantă pentru 2015. Care va fi rezultatul relațiilor internaționale și negocierilor referitoare la programul nuclear din Iran. Dar aceasta este o problemă mondială. De ce am adus-o în discuție în această dezbatere? Să vă explic. Activitățile a sute de companii iraniene în Georgia arată că există comerț comerț ilegal care subminează situația și uh, care consolidează programul nuclear al Iranului. Întrebarea mea pentru Comisie, ce pași urmați împreună cu autoritățile georgiene împotriva inițiativelor nucleare iraniene din Georgia? Cum putem să punem presiune asupra lor, mai ales în, acest, în această etapă a negocierilor? Domnul Lunacek. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Colegii mei au spus deja că verzii susțin și salută acest acord de asociere, în special pentru că este vorba de un acord susținut atât de opoziție cât și de guvern în Georgia și de aproape 70% din cetățenii georgieni. Există un adevărat consens pentru UE și aceasta ar putea pregăti drumul pentru a elimina polarizarea actuală la nivel politic și pentru a crea condițiile necesare pentru a avea un dialog constructiv între forțele minoritare și majoritare. Sperăm că acest lucru să ducă și la o justiție mai bună pentru a putea lupta împotriva problemelor cu independența justiției. S-au denunțat și atacurile islamofobe și homofobe care au avut loc în această țară și faptul că uh, procuratura și sistemul de justiție nu au fost în stare să aducă în fața justiției vinovații. Aș vrea să adresez o întrebare, domnului comisar. Vreau să vă întreb dacă veți ajuta și veți monitoriza autoritățile georgiene pentru a îndeplini standardele și normele europene în ceea ce privește centralele hidroelectrice, în special cele referitoare la mediu. Mulțumesc și acum domnul Plenković două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut și susțin în continuare activitatea colegilor mei, colegului Mamikins și a celorlalți care s-au ocupat de raportul care se votează mâine cu privire la asocierea cu Georgia. Am avut foarte multe discuții în Comisia pentru Afaceri Externe pe această temă. Mâine va fi, va fi o zi foarte importantă pentru Georgia. Este începutul unei noi etape mai strânse de apropiere cu Uniunea Europeană, iar uh, acest acord va arăta că Georgia face parte din parteneriatul uh, prioritar al Uniunii și că multe alte state vor putea să urmeze exemplul Ucrainei, Moldova și Georgia, de exemplu. Însă, din păcate, aceste, cele, aceste trei țări pe care le-am menționat acum sunt într-o stare de conflict înghețat în acea vecinătate, care este dominată oricum de Rusia, care încearcă să își impună po- poziția și rolul și să facă alegeri în locul lor. În acest context, acordul de asociere nu numai că îmbunătățește relațiile noastre politice și relațiile economice, ci va putea ajuta și uh, pentru îmbunătățirea situației uh, siguranței acestor trei țări. Este important să folosim aceste instrumente pentru a îmbunătăți uh, statul de drept și funcționarea justiției, dar și uh, respectarea valorilor fundamentale și, nu în ultimul rând, independența sistemului judiciar. În acest sens, aș vrea să recomand colegilor din Georgia să folosească consilieri speciali care vin din statele membre ale Uniunii Europene, care ar putea să își ofere expertiza, pentru că nu ar fi bine să fie percepută Georgia sau statul de drept și justiția ca un stat uh, în care sunt folosite selectiv aceste institute și aceste instituții. Noi urăm mult curaj George, și sperăm să reușească pe această cale. Mulțumesc! Acum uh, are cuvântul domnul Howitt, un minut și jumătate. Mulțumesc, a fost o zi foarte lungă, lungă și complicată, dar această dezbatere este importantă și este un nou capitol în relațiile între Georgia și Uniunea Europeană. Este clar că și acordul de liber schimb va avea un efect benefic asupra cetățenilor georgieni și asupra nivelului lor de trai De asemenea, uh, doresc să îi laud pe georgieni pentru reformele pe care le-au demarat deja. Uh, am uh, întâlnit astăzi un reprezentant oficial important din Parlamentul Georgian și am putut să sărbătoresc cu el ratificarea acestui acord de asociere. S-au adoptat legi împotriva discriminării, un nou cod al muncii și așa mai departe. Și am fost rugat să vă transmit că acest acord este cu între noi și Georgia și nu, Uniunea Europeană nu dorește să intervină în diferentele, între diferi, diferitele grupuri politice din Georgia. Desigur, există și anumite preocupări restante, mai ales în ceea ce privește domeniul justiției și preocupări legate de justiția selectivă. În mod clar au existat evitări ale sistemului judiciar din anumite părți voi încheia prin a spune că guvernul britanic nu a ratificat încă uh, acordul. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, Croația este al 10-lea stat membru care a ratificat acest uh, uh, acord și Marea Britanie nu a făcut-o încă. Îmi pare rău pentru asta. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Karim, un minut. Domnule președinte, mulțumesc. În calitate de președinte al delegației pentru Caucazul de Sud, mă bucur să văd că raportorul a arătat foarte clar în raport că Georgia are un viitor european. Georgienii trebuie să știe că au o asigurare din partea noastră în ceea ce privește solidaritatea. Extinderea misiunii de monitorizare este un exemplu în acest sens. Guvernul georgian a semnat drumul pentru a merge spre înainte și acum a sosit momentul să se implementeze reformele care sunt trecute în acordul de asociere. Noi recunoaștem că există provocări politice adevărate care uh, trebuie însă realizate. Monitorizarea felului în care se implementează acest acord de asociere și a celuilalt acord aprofundat și cuprinzător sunt importante pentru noi. Acest punct de monitorizare trebuie să fie întotdeauna constructiv și disponibil să se adapteze în funcție de provocările viitoare care ar putea fi impuse, de exemplu, de Federația Rusă. Și sper ca mâine să avem un vot clar, decisiv, care să stabilească poziția acestui Parlament în ceea ce privește Georgia. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Karim. Acceptați uh, un cartonaș albastru din partea domnului Carver? Da, vă rog. 30 de secunde, domnule Carver. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Karim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Karim. Premierul uh, britanic, șeful partidului noastră, a cerut ca Uniunea Europeană să meargă de la Atlantic până în, în Ural. Ce părere aveți dumneavoastră despre această dorință a premierului? O Uniune Europeană care se bazează pe valorile noastre este o Uniune Europeană care va fi în, fa, în va lucra pentru oamenii aceștia, din, oamenii din Uniunea Europeană, dar și din toată lumea. Țara mea și guvernul meu are o viziune a Uniunii Europene care este puternică și unită și este formată din țări care sunt, au aceleași valori cu noi pentru ca Parlamentul acesta să poată să, să le susțină aceste valori unit. Deci da, sunt de acord cu premierul meu. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Adactuson, două minute. Tak, herr talman. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani, Parlamentul georgian și-a asumat pozi- poziția în legătură cu mai multe reforme pentru a face posibilă cooperarea mai aprofundată cu UE. Picarea acestui acord de asociere este rezultatul acestor eforturi ale georgienilor și este un pas în plus pe calea europeană, pe calea libertății. Georgia a ales să se alăture Europei, în ciuda riscurilor, în ciuda amenințărilor și presiunii din partea Rusiei. Rusia își dă seama de importanța acestui acord și Ucraina la fel. Președintele Poroșenko al Ucrainei a spus că ratificarea acordului de asociere cu Ucraina, aprobarea acordului de asociere cu Ucraina, a fost uh, cel mai mare eveniment din istoria Ucrainei după uh, căderea cortinei de fier, după căderea uh, Uniunii Sovietice. Ne aflăm la un punct de cotitură. Trebuie să ne întrebăm dacă georgienii vor fi conduși de Moscova sau nu. Cred că este bine că am votat pentru acest acord de asociere și istoria ne va da dreptate. Iar cei care votează împotrivă îl aleg pe Vladimir Putin. Atunci când Parlamentul European a votat acordul de asociere cu Ucraina, grup, grupul FDD, inclusiv reprezentanții săi suedezi, au votat pentru Putin, practic. Cred că mulți dintre noi în acest Parlament se întreabă care va fi rezultatul de data aceasta. Dacă grupul EFDD sau parte din el va continua să voteze pentru Putin sau pentru dreptul Georgiei de a își forma propriul viitor. Mulțumesc! Domnul Liberanski, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să-l felicit pe raportorul nostru, domnul Maninchins, pentru raportul său, care este un raport istoric. Iată, a sosit momentul și peste câțiva ani vom spune, iată, cu acea dezbatere totul a început uh, în Uniunea Europeană. Și pentru cei care mai au îndoieli și care uh, consideră că lucrurile vor fi altfel, aș vrea să vă spun, iată, este încă o țară pentru care obiectivul final este Uniunea Europeană. Ei doresc să aibă valorile noastre, să introduce sistem, introducă sistemul de justiție și statul de drept așa cum îl avem în UE. Și pentru Georgia acesta este începutul unei perioade pline de eforturi. Știu ce înseamnă să faci eforturi pentru a intra în Uniunea Europeană, însă trebuie să fie foarte clar, trebuie să înceapă în primul rând prin eliminarea justiției selective. Și nu există aici o dilemă dacă să alegem uh, Uniunea Europeană sau pe Putin. Nu, georgienii au ales Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a fost aleasă. Bineînțeles că trebuie să coopereze și cu Rusia pentru că aceasta poate să-i ajute. Mulțumesc, domnul Maria, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, domnule Avramopoulos. Acordul de asociere UE-Georgia contribuie la cursul european al acestei țări, dar abordarea Georgiei uh, față de Uniunea Europeană trebuie să se bazeze pe respectarea uh, statului de drept, uh, pe respectarea drepturilor minorităților și a drepturilor fundamentale. Și din acest sens aș vrea să cer autorităților georgiene să accepte aici și drepturile minorităților elene care de, trăiesc de sute de ani în uh, Georgia. În acest context, autoritățile georgiene trebuie să se ocupe în sensul următor. În primul rând, trebuie să ofere posibilitatea de repatriere în uh, măsura în care Uh, grecii uh, din nou Georgia doresc acest lucru, apoi trebuie să le retrocedeze casele care au fost uh, naționalizate ilegal și trebuie să se ocupe și de retrocedarea bunurilor care le-au fost confiscate în istorie. Astfel ar putea să se, nu se mai ignore o temă atât de importantă. Domnul Cucan, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Anul 2014 este un an fără precedent în istoria Georgiei și în drumul său înspre Uniunea Europeană. Semnarea acordului de asociere s-a materializat în ciuda situației volatile din regiune și în ciuda presiunilor din partea Rusiei. Este binevenit consensul puternic între partidele din Georgia și din rândul populației pe calea europeană. Doamnelor și domnilor, Georgienii și-au demonstrat convingerile pro-europene în mod covârșitor. Astfel, este datoria noastră să susținem această țară în, orienta, în orientarea sa strategică. În plus, având în vedere presiunile din partea Rusiei, care continuă să ocupe regiunile georgiene ale Abhaziei și Osetiei de Sud. Cel mai mare vecin al Georgiei s-ar putea să încerce să pună piedică eforturilor de reformă în această țară. Și având în vedere evoluțiile din Abhazia, trebuie să asigurăm Georgia în mod convingător că îi stăm alături. Că îi suntem alături. Acordul de asociere este primul pas important și planul de liberalizare a vizelor va fi cel care urmează, sper. Trebuie să ne asigurăm că nu vor exista obstacole în acest sens. Da, există, este nevoie de un proces de reforme substanțiale, un proces uh, lung și complicat, dar acesta poate să fie înlesnit dacă Uh, Georgia își continuă respectarea angajamentelor față de Europa, desigur cu sprijinul nostru activ. Mulțumesc, domnule președinte. Are cuvântul domnul Criste acum un minut. Thank you, President. Tomorrow... Mulțumesc, domnule președinte. Mâine Parlamentul va decide în legătură cu ratificarea acestui acord de asociere după cel cu Ucraina și cu Republica Moldova, și anume cel cu Georgia. Ratificarea nu reprezintă doar o recunoaștere a progreselor făcute, ci recunoaște și ambițiile și angajamentele georgiene pe drumul european. Semnarea acordurilor între UE și Georgia, Moldova și Ucraina au avut loc la Bruxelles în aceeași zi. Decizia de mâine referitoare la acest acord de asociere cu Georgia urmează după ratificarea care a fost votată mai devreme anul acesta de Parlament pentru celelalte două țări. Aceasta finalizează un proces aici și deschide un nou capitol în ceea ce privește dorința acestor trei țări de a se apropia de Uniunea Europeană așa cum doresc cetățenilor. Sunt încrezător că vom confirma cu o mare majoritate acest lucru prin, așa cum s-a întâmplat la votul din comisie și cer statelor membre să facă același lucru și să urmeze procesul de ratificare. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Piotrovski, un minut. Microfon pentru vorbitor, vă rugăm. Nu funcționează microfonul, acum merge, mulțumim. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Decizia instituțiilor europene și raportul Parlamentului European sunt la înălțimea așteptărilor poporului georgian. În Georgia avem un consens general. Aceștia vor să meargă, acești oameni vor să meargă pe calea către Uniunea Europeană și știu că această cale a fost deschisă de către liderii europeni în 2008 domnul uh, președinte Kaczynski decedat și domnul Sarkozy, președintele Franței, au salvat, de fapt, uh, statul georgian. Sunt foarte bucuros că s-a semnat acum acest acord de asociere pentru Georgia și am fost foarte bucuros să văd uh, că și acordul cu Ucraina a fost semnat. Suntem însă prea restrictivi la uh, Georgia. La punctul 45 lăsăm un apel către Georgia să implementeze drepturile și uh, regulile în domeniul mediului și al infrastructurii. Cred că trebuie să știm că cooperăm aici cu o democrație foarte tânără și ar trebui să fim mai toleranți, mai flexibili. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Höckmark. Două minute. Domnule președinte, mulți dintre antevorbitorii mei ne-a spus că ne aflăm într-un moment istoric, pentru că, practic, oferim un cadru stabil și oportunități poporului georgian. Așa, această țară se confruntă în continuare cu amenințările Rusiei. Există soldați ruși care ocupă în continuare părți ale Georgiei. Este foarte important să clarificăm că orice agresiune adresată Georgiei de către Rusia, Rusia este la fel de inacceptabilă ca și agresiunea împotriva Ucrainei, tot din partea Rusiei. Este foarte important să profităm de această ocazie, adică să profite Georgia de această ocazie. Să deschidă piețele Uh, să ofere ocazii investitorilor și să deschidă cooperarea și în alte dimensiuni. Toate acestea înseamnă că guvernul georgian trebuie să continue cu reformele. Justiția selectivă nu mai este acceptabilă și aceasta este, din păcate, folosită în continuare de către guvernul georgian împotriva opoziției. În același timp, recunoaștem că Georgia se apropie de Europa. Așadar, trebuie ca guvernul georgian trebuie să consolideze democrația în această țară. Acest acord înseamnă că georgienii vor putea profita de toate oportunitățile care uh, li se propun acum. Este acest acord o provocare pentru Georgia și este un mesaj puternic pentru Rusia. Domnul Picula, un minut. Cestitke colegii Mamintisu. Gruzia upravo danas... Mulțumesc. Vreau în primul rând să-l felicit pe domnul raportor, domnul Maminkis, pentru că, într-adevăr, în ziua de astăzi, Georgia are nevoie de susținere din partea UE, nu doar pentru promovarea dezvoltării sale democratice și economice, ci și pentru a putea transmite un mesaj clar de susținere în vederea integrității sale teritoriale și pentru a lupta împotriva proiectelor separatiste. Parteneriatul între Bruxelles și Tbilisi trebuie să fie important pentru ambele părți. Justiția și reforma justiției sunt importante, iar acordul de asociere cu Georgia este esențial, iar, din păcate, după anexarea Crimeei, regiunea Mării Negre devine o zonă din ce în ce mai conflictivă. Este o regiune importantă, pentru că regiunea Caucazului și a Mării Negre, din păcate, n-au fost incluse în procesul de integrare europeană, așa cum s-a întâmplat cu țările Baltice și cu Balcanii. Mulțumesc! Domnul Pretel, un minut. Stimate domnule președinte, implicarea mai multor state europene în piața unică europeană este un lucru foarte bun, mai ales când, în schimb, există reforme în țara respectivă și se respectă libertatea statul de drept, drepturile fundamentale și așa mai departe. Sau dacă există acces interesant la petrol la Marea Neagră dar mă întreb de ce în uh, cel mai ambițios acord de asociere între Uniunea Europeană și Georgia există formulări precum care vorbesc de implicarea Georgiei în NATO, pentru că o țară care nu se implică în această asociere se vorbește de Rusia, se vorbește de uh, Uh, situația Rusiei. De ce se vorbește într-un acord de asociere între UE și Georgia despre o țară și despre rolul acesteia unei țări terțe față de Georgia? De deci ce Uniunea Europeană în acest acord își exprimă uimirea despre faptul că Rusia consideră acest acord ca o amenințare la interesele sale politice și economice, mai ales că s-a vorbit înainte și de participarea Georgiei la managementul de criză în cadrul politicii de apărare europeană și se uh, spune că trebuie invitată Georgia la măsuri de formare și de exercițiu militar. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Martucello. Trei minute. Sí ho l'impressione che... Am impresia că din dezbaterea care s-a dezvoltat, cineva și-a imaginat că noi semnăm acorduri în ciuda cuiva sau pentru ca să îi facem în ciudă Rusiei sau pentru ca să facem un acord economic cu Georgia, cu, cu, cu Ucraina din cauza Rusiei. Nu este așa. Uniunea Europeană este Uh, formată din 28 de țări, dar nu este numai pentru acestea. Este un teritoriu de liber schimb, un teritoriu care trebuie să se dezvolte. Și acesta este motivul pentru care Uniunea Europeană astăzi deschide capacitatea sa de acord către o țară care are din start o atitudine occidentală și care a luat-o pe o cale inteligentă către democrație. E destul să ne amintim de alegerile care au avut loc în această țară în 2012-2013, alegeri uh, foarte bine organizate, occidentale, între ghilimele, care au contribuit la o creare uh, foarte stabilă a unei situații politice care permite astfel de acorduri și de aceea este clar care este calea pe care dorește să o ia Georgia pentru ca să fie foarte credibilă în fața Uniunii Europene, dar sigur că mai sunt multe de făcut. Sigur că am de dat un credit destul de mare de încredere a acestei țări și am făcut acest lucru pentru că credem că se poate, se poate îmbunătăți și amplifica piața noastră europeană, se poate să avem un acord sincer cu această țară. Noi vrem uh, să semnăm acest acord pentru că nu, nu pentru că vrem să facem în ciuda cuiva și pentru a putea să supărăm pe cineva. Eu zic că trebuie să mergem pe această stradă mai departe, implicând în același timp toate țările care sunt în parteneriatul estic pentru ca să facă parte din această piață europeană, pentru ca această uniune să devină uniune a popoarelor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul doamna Moody. Un minut. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Am primit, o, am primit noi o scrisoare de la prim-ministrul Georgian săptămâna aceasta. El se referea la valorile noastre comune. Acestea nu, su, nu se referă doar la comerț. Este binevenit acest acord de asociere și relația din ce în ce mai bună între Georgia și Uniunea Europeană. Această relație va îmbunătăți viețile oamenilor și din Georgia și din Uniune. Prin cadrul de cooperare extinsă al acordului de asociare, trebuie să colaborăm cu georgienii pentru a dezvolta modelul lor social. Guvernul georgian deja face o muncă destul de importantă în angajarea cetățenilor în procesele politice. Un um, exemplu bun este ultima lege împotriva discriminării. Doar guvernul georgian este cel care poate să reformeze modelul social. Abia aștept să lucrăm împreună pentru a le oferi sprijinul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Landsberg, două minute. Mulțumesc, domnilor și domnilor, domnule președinte. Ratificarea de mâine a acordului de asociere cu UE reprezintă un pas final al angajamentului pe care UE l-a oferit la summitul de la Vilnius în urmă cu un an. Dacă se îndeplinesc criteriile, atunci Georgia se va apropia cu încă un pas de Uniunea Europeană. Georgia a fost una dintre țările cele mai active din regiune pentru a se apropia de UE, în ciuda dificultăților. Așa că ar trebui să ne bucurăm astăzi că am ajuns la această etapă. Totuși, mai există și evenimente care ne îngrijorează. Oamenii sunt persecutați din motive politice. În Georgia există, de asemenea, justiție selectivă. Guvernul actual trebuie să știe că noi ținem cont foarte serios de toate aceste evenimente. Georgia trebuie să mențină reformele și să nu permită erodarea progreselor democratice care au fost făcute atât de dificil. E clar că liderii politici ai țării trebuie să fie uniți atunci când e vorba de statul de drept, de integrarea UE sau în NATO. Doar în felul acesta visul georgian poate deveni realitate și să nu rămână un vis deșart. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Boni. Un minut și jumătate. Gruzii, w stronę Zahodul, Zachodu modelul. Mulțumesc. Mișcarea Georgiei către vest și către modelul economic al Uniunii Europene n-a început astăzi. A fost uh, început acest model deja de mai de mult de către guvernele anterioare și se continuă acum. Se fac deja reforme și oamenii cred că această alegere europeană este cea corectă. Astăzi avem oportunitatea de a găsi uh, energii suplimentare pentru ca să îmbunătățim obiectivul de a aduce Georgia aproape de Uniunea Europeană. Aceasta motivează pe toată lumea. Procesul de uh, uh, apropiere îi motivează și pe politicieni. Pentru asigurarea unui sistem de justiție și pentru un stat de drept care să funcționeze, este nevoie de anumite reforme și acestea creează un stat modern. Un stat modern nu înseamnă numai când funcționează uh, sistemul public, ci și când are o societate bine dezvoltată. Eu sunt convins de acest lucru. În acest domeniu și din punct de vedere economic, Georgia va face progrese și mai mari. În uh, drumul său către Occident, Georgia trebuie să fie susținută de către Uniunea Europeană. Trebuie să-i ajutăm pe georgieni să își evalueze abilitățile pe care le au, de exemplu, pentru a uh, primi uh, libertatea, liberalizarea vizelor și pentru ca anumite proiecte să poată să fie foarte repede puse în aplicare, care sunt foarte bine percepute și de către cetățeni. Însă alegerea trebuie să fie foarte clară, trebuie să se înțeleagă de către toți partenerii despre ce este vorba și de către spectatori și de către dușmani. Dragi prieteni din Georgia, sunteți puternici în identitatea voastră și cu înțelepciune veți reuși să obțineți ce ați vrut. Mulțumesc! Acum continuăm cu procedura de intervenții spontane, catch the eye. Trei persoane vor să ia cuvântul, domnul Balcitis mai întâi. Un minut pirmiausia noriu pasveikinti savo kolegą mamikiną su labai rimtu. domnule președinte salutăm acest document. Georgia este cea de-a treia țară după Ucraina și Moldova care au uh, putut să semneze un acord de asociere care va intra în vigoare în curând. Este vorba de un acord foarte important prin care se susține angajamentul Georgiei pe calea sa europeană. Știm că această țară a trecut prin foarte multe dificultăți și din cauza acestei decizii și de aceea salutăm cu atât mai mult alegerea pe care a făcut-o Georgia într-un moment dificil, alegerea de a merge pe calea europeană. vor avea loc uh, relații mai bune economice, vor putea să prospere aceste relații care se vor simți și pentru cetățenii Georgiei și care vor duce la mai multă bunăstare. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum următorul vorbitor. Domnul Pet. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin Georgia în uh, pe calea reformelor înspre Uniunea Europeană și ratificarea acordului de asociere este un pas important înainte și implementarea va fi un pas important pentru Georgia. Sper că la summitul de la Riga din 2015 vom putea vorbi mai multe despre perspectivele Georgiei și celelalte țări care sunt avansate uh, în acordurile de asociere. Implementarea planului de liberalizare a vizelor este și ea importantă și să sperăm că acesta va fi unul dintre rezultatele pozitive ale uh, summitului de la Riga. E important să susținem integritatea teritorială a Georgiei, precum și dreptul său de a își alege propria politică externă și de securitate. Așa zisul acord între autoritățile din Abhazia și Rusia este un motiv de preocupare, ar putea să ducă la anexarea de facto a unui, unui părți a teritoriului Georgiei de către Rusia. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Cora, un minut. Mai, ok. Thank you, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să fac aici o reflexie după toate ce le-am auzit, ce, ce am auzit în această dezbatere. Aș vrea să vă spun care este părerea mea în legătură cu acest acord, pentru că deseori vorbim despre acorduri de liber schimb cu Georgia, cu Ucraina sau cu Moldova. Vorbim despre momente istorice, momente dificile, importante, poate că e adevărat. Noi suntem pentru respectarea principiilor UE, astfel încât alte țări să ni se alăture nouă. Însă îmi dau seama că există aici și un oarecare sentiment uh, neplăcut față de Rusia. Noi ar trebui să fim o forță pașnică. Există țări care s-au eliberat uh, și ar trebui să avem o atitudine mai pașnică față de Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem două cereri de cartonaș albastru un minut, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Gruzia! mulțumesc, domnule președinte. Apropierea Georgiei este foarte importantă, apropierea de uh, Uniunea Europeană și este un lucru pozitiv și pentru noi. Deci eu sunt pentru acest acord de asociere. Aș dori să vă atrag atenția asupra următoarei probleme care nu a fost foarte mediatizată. Problema minorităților din Georgia. Aceasta, aceasta ar putea să fie un aspect esențial pentru viitorul țării. Deși s-au luat măsuri pozitive și s-au, adoptat reglementări pentru minorități, există totuși o lipsă de încredere în ceea ce privește relația între majoritate și minoritate, lucru care ar putea să aibă impact asupra integrității teritoriale a Georgiei. Nu cred că trebuie să privim prea departe în timp pentru a ne da seama ce amenințări pot să reprezinte aceste probleme. Deci este bine ca uh, să se găsească o soluție. Mulțumesc. Următorul vorbit. Domnul Benfei, un minut. Eh, Grație, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu, ca și domnul Corao, aș dori să fac câteva comentarii după ce am ascultat această dezbatere foarte interesantă. Însă m-a frapat că un coleg eh, italian din partea PPE, domnul Martușelo, a făcut referire la faptul că tot ceea ce facem aici alegerea de acord de asociere trebuie să fie văzută ca, nu trebuie să fie văzută ca o ciudă în fața Rusiei. Mi se pare că am mai auzit această acest raționament uh, și altă dată. Eu cred că nu trebuie să punem deloc problema în această perspectivă, ci trebuie ca această asociere să se vadă ca o, un efort uh, de a avea o arie economică, un spațiu economic mai amplu în uh, noi în Europa. Este clar că Rusia și America au în spația mărului, mă, Mării Negre și în spațiul Caucazului Um, o influență puternică și că Uniunea Europeană trebuie și ea să joace un rol important. Acest acord de asociere permite tocmai prin intermediul economiei să avem și un rol politic. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul uh, în final din partea Comisiei domnul uh, comisar Avramopoulos. Michael. Um, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc membrilor acestui Parlament pentru interesul de care au dat dovadă uh, și pentru intervenții foarte clare. Dezbaterea ne-a confirmat că suntem cu toții de acord pentru a susține cu putere Georgia în vederea apropierii sale de UE. Cu toții salutăm angajamentul politic pe care și l-a luat Georgia pentru a continua pe drumul reformelor necesare. În special, accelerarea proceselor de reformă în domeniul justiției, al statului de drept și al respectării drepturilor fundamentale pentru toți cetățenii georgieni fără niciun fel de discriminare. În primul rând, există o problemă aici de transparență, de proporționalitate de motivație care să nu depindă de atitudinea politică și justiția să fie corectă. Dacă procesul de monitorizare va fi unul pozitiv pentru implementarea acestui acord de asociere, atunci aceasta va fi modalitatea cea mai bună pentru ca Georgia să atingă obiectivul nostru comun, și anume acela de a avea o țară prosperă, democratică și stabilă. Voi continua în limba greacă în onoarea domnului președinte. Domnule președinte, aș vrea să subliniez încă o dată că adoptarea de mâine acestui acord de asociere cu Georgia deschide o oportunitate istorică pentru Georgia, pentru a se apropia de Uniunea Europeană și, de asemenea, una importantă din punct de vedere geostrategic. Aceasta poate juca un rol esențial pentru dezvoltarea păcii și cooperării în regiune, în general nu doar cu Georgia. Să deschidă drumul pentru o nouă atitudine democratică în Georgia, o țară care să se bazeze pe statul de drept, pe respectarea drepturilor fundamentale, pe principiile democratice și care va oferi posibilitatea să se realizeze ambițiile cetățenilor georgieni pentru a avea un viitor mai optimist. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul raportorului, domnul Mamikins. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Stimate domnule comisar Avramopoulos, dezbaterea de astăzi este o confirmare pentru mine că și că, că Uniunea Europeană și Parlamentul European susțin schimbările politice din Georgia. Acest acord a deschis noi posibilități, a demonstrat solidaritatea noastră cu poporul georgian. Uniunea Europeană este fundamentată pe ideea de solidaritate, care ne este foarte dragă nouă socialiștilor. Parteneriatul între Georgia și Uniunea Europeană nu a fost uh, încheiat în ciuda niciunei țări. Rostul acestuia este să lărgească cooperarea, care va fi în folosul Georgiei și al întregii regiuni. Le mulțumesc colegilor mei care au contribuit la această dezbatere și care m-au ajutat în redactarea raportului. Sper că mâine votul va fi unul pozitiv și Uh, că vom sprijini Georgia. Sper că președintele Georgiei va fi prezent mâine la vot și apoi vom uh, vedea uh, că ratificarea este foarte importantă. Mulțumesc din nou. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și pentru contribuția dumneavoastră, pentru că ați pregătit un document extrem de important care va fi votat mâine. Am încheiat astfel dezbaterea cu privire la Georgia. Jo- uh, raportul va fi votat mâine și va fi prezent la vot președintele Georgiei. Urmează discuția de dezbaterea referitoare la procesul Khartoum și inițiativa referitoare la